Astfel încheiem uh, discuția în legătură cu acest uh, punct de pe ordinea de zi. Cari colleghi, l'ordine del giorno reca... Eh, le... Dragi eh, colegi, următorul subiect pe ordinea de zi este reprezentat de declarații ale Consiliului și Comisiei în legătură cu pachetul de supraveghere financiară. Prego. Uh, thank you. Just inquiry. I, I thought we were to have a aveți cuvântul. Uh, am impresia că trebuia să avem o sesiune de catch the eye în cadrul acestei dezbateri, nu? Ci sarà il catch the eye sulla, sulla mm, dichiarazione e sulla... Da, va exista o sesiune de catch the eye uh, în legătură cu uh, acest subiect al uh, supravegherii uh, financiare, dar vreau să fiu foarte ferm în legătură cu timpul de um, intervenție, pentru că deja suntem în întârziere și avem o sesiune lungă de vot în această dimineață. Prin urmare, voi întrerupe pe cei care nu își respectă timpul de vorbire. În ceea ce privește sesiunea Cash DI, vom respecta doar uh, acest timp de 5 minute. Uh, Acestea fiind spuse, dau cuvântul Consiliului domnului uh, Reinders din partea Consiliului, mai exact. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, stimați uh, eurodeputați, îmi face plăcere să revin în fața dumneavoastră pentru a discuta din nou supravegherea financiară. Am avut ocazia să vorbim despre acest subiect și la ultima reuniune ECOFIN acest pachet uh, al supravegherii financiare este supus la vot astăzi. E vorba despre un pachet care instituie o reformă importantă în Europeană, care trebuie să facă față mai multor provocări. Prima este cea la care s-a referit uh, și uh, domnul președinte al Consiliului, și anume răspunsul la criză. Vorbim despre o arhitectură nouă în toate sectoarele financiare. Uh, comitetul uh, supraveghetorilor este cel care va prelua armele acestei uh, lupte. Este un proces de convergență progresivă a supravegherii prudențiale. Acest proces reprezintă un prim pas important și pozitiv pentru o abordare europeană. În lumina crizei trebuie să constatăm faptul că acest proces nu este neapărat foarte ambițios. El nu ne-a putut uh, ajuta să prevenim uh, amploarea crizei și să acționăm foarte eficient uh, la fața locului atunci când vine vorba mai ales despre cooperare transfrontalieră. De aceea vizăm crearea unui comitet european pentru risc sistemic care să fie operațional și să se bucure de toată susținerea administrativă a Băncii Centrale Europene. Această bancă prin președintele său s-a arătat foarte disponibilă să uh, lucreze pentru punerea în uh, funcțiune acestui uh, comitet. Domnul Trichet, așadar, își va aduce toată competența și autoritatea în constituirea acestui comitet și, de asemenea, atunci când va veni vorba despre a da anumite recomandări acestui comitet. Așadar, vorbim despre autorități mai puternice care reacționează mai ușor, avem arme mai bune pentru a pregăti tehnicile comunitare și pentru a putea să facem față în acest fel unei uh, crize se vor impune uh, anumite norme instituțiilor financiare și uh, asta deasupra unor entități naționale. Se creează un spațiu european de supraveghere indispensabil pentru funcționarea uh, pieței interne. Vorbim uh, aici despre funcționarea uh, Colegiului de Supraveghetori uh, și soluționarea unor diferende între instituțiile naționale. Trebuie să existe o anumită conduită aplicată zilnic Vorbim până la urmă despre un acord istoric, așa cum deja au anunțat și alții în cadrul acestui for de mai multe ori. Președinția belgiană a făcut uh, ca prim obiectiv uh, uh, al președinției sale acest element. Ne vom uh, continua să ne batem pentru un model original de supraveghere, dar trebuie să ținem cont în același timp și de evoluția structurilor de supraveghere uh, ale principalilor noștri parteneri. Aceasta este a doua provocare, să demonstrăm faptul că Uniunea Europeană a celor 27 este capabilă să reformeze structurile de supraveghere financiară fără să, se, uh, să rămână în urma altor parteneri, mai ales Statele Unite. În februarie 2009, Consiliul European a subliniat faptul că dezbaterea în Europa a început pe niște temeiuri promițătoare. Statele Unite, între timp, uh, s-au angajat într-o, uh, într-un proces de revizuire a supravegherii lor, uh, adoptându-se um, o lege în acest sens. Acest pachet este fructul unor cooperări și negocieri între diverse instituții, și Parlamentul European va dovedi faptul că Uniunea Europeană uh, este un lider în procesul de reformă uh, susținut în G20 trebuie să fim lideri uh, pe termen lung și trebuie să trecem dincolo de acest vot istoric de astăzi pentru ca dispozitivul nostru să trăiască și să funcționeze. Acesta este al treilea obiectiv al nostru. Vorbim despre un model de supraveghere microprudențial total descentralizat, uh, unde uh, există uh, o coordonare a instituțiilor naționale din acest domeniu și nu o eliminare a lor. Cu Comitetul European pentru Risc Sistemic vom pune la punct uh, un uh, organ esențial al dezbaterii și al luării de decizie în domeniul macroeconomic uh, și mă refer aici și la planul transatlantic sau mondial. Cu autoritatea de supraveghere europeană vom avea un actor eficace în prevenirea și tratarea riscurilor vom avea capacitatea de a pune la punct anumite acțiuni. Acesta este cazul uh, Directivei Omnibus 1, asupra căreia se va manifesta uh, prin vot Parlamentul astăzi se revizuiesc și uh, textele de lege existente și uh, acestea fiind spuse, uh, stimați eurodeputați, aș dori să vă spun în încheiere că astăzi am finalizat o primă etapă crucială și sperăm să obținem un rezultat pozitiv al votului dumneavoastră de mai târziu. Și vă mulțumesc uh, uh acum, doamnă Bauz, uh, uh, ca președinte al Comisiei Econ, doamnei Gulard, uh, doamnei, domnului Uh, Garfield și uh, tuturor celorlalți uh, raportori din Parlament și domnului Barnier în același timp. Evident, efortul lor a fost constructiv și așa am ajuns la un pachet de text modificat care va fi supus la vot astăzi și astfel sperăm că vom putea purta uh, negocieri în continuare pe texte uh, viitoare care vor moderniza acest dispozitiv. Mă angajez și numele succesorilor mei uh, care vor urma la președinția Uniunii Europene pentru negocieri viitoare. Sper că în curând uh, vom putea veni cu noi uh, acorduri și aici uh, mă gândesc mai ales la domeniul fondurilor de investiții și împreună, domnule comisar Barnier, sper că vom putea susține un calendar de acțiuni pentru a pune în aplicare noul pachet de, de legi. Mulțumesc! Mulțumim. Dăm acum cuvântul comisarului Barnier. Depute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Acordul privind structura de supraveghere asupra căruia vă veți pronunța în câteva momente după ce a fost adoptată propunerea de către comisie cu fiecare zi și cred că vă spun un lucru istoric pentru evoluția regulamentului financiar pe continentul european. Încă de la începutul Uniunii în, când la începutul crizei economice, Uniunea Europeană a reacționat la nivel internațional, a inițiat procesul G20 la summitul de la Washington în octombrie, în noiembrie 2008. Grupul de lucru condus de Jacques de la Rosière a tras primele învățăminte din această criză și după aceea Comisia și-a formulat propunerile. Vreau să uh, aduc un omagiu activității lui Jacques de la Rosière, căruia îi datorăm foarte multe acum. Dat fiindcă avem acest acord, dispunem, dacă îmi permiteți, de un cadru în care se vor situa toate inițiativele care ne vor uh, permite ca fiecare produs, uh, fiecare piață, piață după piață, fiecare actor financiar să uh, respecte angajamentele pe care ni le-am luat pe care mi le-am luat eu pe 13 ianuarie la audierea mea, m-am angajat să avem o, regu- un, o reglementare inteligentă și o supraveghere eficientă. Iar acest cadru pe care, pe care l-am adoptat reprezintă temelia care uh, dă credibilitate inițiativelor sectoriale pe care dorim să le întreprindem. Acest acord este rezultatul angajamentului personal și competenței multora dintre dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, uh, îi voi uh, mulțumi domnului raportor Garcia Margal, domnului Skinner, domnului Goulard, dom domnului Giggled, uh, domnului, uh, domnule Bowles și raportorilor din umbră și, bineînțeles, mai ales lui Sharon Bowles, domnului Didier Reynolds, președintele Consiliului ECOFIN, pentru dinamismul său și al echipei sale, care s-au uh, bazat pe um, activitatea bună a președințiilor uh, um, spaniole și suedeze. Vreau să mulțumesc în egală măsură în numele Comisiei Europene celui care este lângă mine, lui David Wright, uh, care își părăsește funcția de director general, vice director general al serviciilor financiare post pe care îl va părăsi în câteva zile, pentru că domnia sa face cinste funcției publice europene. Domnilor și domnilor, plus valoarea Parlamentului este incontestabilă și ea a jucat un rol hotărător. Mă refer mai ales aici la sporirea competențelor autorităților europene de supraveghere, mediere, urgență și pregătirea detaliilor juridice și tehnice, jucând un rol și în ceea ce privește protecția consumatorului, la care vom mai reveni, în ceea ce privește protecția, protecția împotriva unor uh, produse toxice, precum și iar aici vreau să mulțumesc uh, colegului Oli Ren și a colaboratorilor săi, uh, înființarea Consiliului European pentru Riscuri Sistemice, pentru care îi mulțumim Parlamentului European și mai ales pentru președinția sa. Unii ar fi dorit să se meargă mai departe, mai departe și Comisia Europeană a făcut propuneri foarte dinamice, dar și concesii pe care le regretăm și uh, depinde în ceea ce privește procesul de elaborare a numelor tehnice, care nu poate să reprezinte un precedent pentru alte sectoare. Voi confirma acest lucru și într-o declarație a Comisiei, dar în mare după votul Consiliului una, în unanimitate și cu votul dumneavoastră de astăzi, dacă îmi permiteți, Europa va avea de la începutul anului viitor un model de, de supraveghere financiară adaptat nevoilor uh, sale și a realității al realităților europene. Jumătate din, uh, din băncile din jumătate din țările europene aparțin unei, unei alte țări. Iată care este uh, dimensiunea transnațională a sistemului financiar, precum și riscurilor pe care le aduce acest lucru. Vom avea, avea, vom avea o supraveghere financiară adaptată pentru preîntâmpinarea crizelor. Vom arăta cetățenilor care sunt îngrijorați, care își pun întrebări, că, reu, că Europa reacționează, că a tras învățăminte din crize și că face uh, Uh, acest uh, lucru alături, uh, în același timp cu americanii și sper că alături de alte părți ale lumii în cadrul deciziilor G20. În ceea ce privește autoritățile și pentru ca acestea să se înființeze pe 1 ianuarie 2011, avem, eu, pe mine mă așteaptă o activitate foarte anevoiasă bugetară tehnică financiară și cu ajutorul Parlamentului European uh, vom desemna uh, directorii generale ai acestei autorități și uh, pe președintele său. Vreau să vă spun că singurul criteriu a acestor numiri îl va fi acela al independenței și competenței pentru ca această pentru ca um, aceste autorități să, să aibă o activitate uh, rodnică. Și uh, președintele Consiliului European pentru Riscuri Sistemice dorește același lucru, sunt sigur. Suntem hotărâți, domnilor și domnilor, să avem uh, acest cadru pe 1 uh, ianuarie 2011. Acest cadru va fi din ce în ce mai puternic și își va juca rolul care este rezervat în cadrul deciziilor care vor fi luate. Propunerea de ca um, agențiile, agențiile de notare pentru supraveghere financiară să fie uh, Uh, să fie situate la nivel european în ceea ce privește um, full swaps și nu numai. Uh, iată, s-au luat toate aceste hotărâri și um, toate acestea fac un program uh, foarte consolidat care dorește să ne facă sistemul financiar mai transparent, iar noi îl vom urmări în același timp cu dumneavoastră. Reglementarea sectorului fondurilor speculative uh, Iată, ne ocupăm de acest subiect. Acordul de la Basel III trebuie să fie pus în aplicare. Anul viitor vom avea revizuirea directivei privind piețele financiare se vor uh, consolida sancțiunile în ceea ce privește revizuirea privind directiva abuzurilor de piață. Vom avea un cadru european pentru gestionarea și rezolvarea crizelor și toate aceste măsuri ne vor permite să nu se mai repete o astfel de criză, să ocrotim consumatorii care sunt uh, și contribuabili și să ducem la creșterea durabilă și echitabilă pe care ne-o dorim cu toții. Domnilor și domnilor, am crezut întotdeauna că uh, în acest domeniu, ca și în, uh, la, ca și în ceea ce privește mediul înconjurător, este mai ușor să previi decât să corectezi, să repari. Și vă reamintesc că în această criză financiară, într-un fel sau altul, am mobilizat 17% uh, din PIB-ul european pentru salvarea sistemului financiar. Băncile trebuie să plătească pentru bănci și nu contribuabilii, iar uh, prevenirea va fi întotdeauna mai puțin costisitoare decât reparațiile. Iată care este scopul nostru. Ne dorim ca toate aceste măsuri pe care le vom prezenta în cadrul agendei adoptate de Comisie și sprijinită de Consiliul ECOFIN pe 2 uh, ianuarie, dorim ca acestea să fie sprijinite și vă rog frumos să votați să, uh, și vă rog frumos să, nu uitați că este vorba de um, niște acțiuni care Uh, trebuie să fie votate înainte de 2011, începutul 2011. Vă spun la nivel personal că relațiile pe care le-am avut, uh, încrederea sinceră a dezbaterilor noastre, uh, a, este pentru mine un semn de încurajare și vă mulțumesc pentru toate acestea în numele Comisiei. Grazie comisario. adesso diamo la... Mulțumesc domnule comisar. Acum au cuvântul reprezentanții grupurilor politice. În primul rând, domnul Garcia Margalo, PPE, un minut jumătate și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o zi bună pentru Europa. În decembrie au existat câteva dificultăți, dar mulțumită colaborării dintre Comisie și Parlament și Consiliu, iată am ajuns la un acord decent. Astfel, am putut să Uh, creăm autorități uh, europene veritabile, puternice, care să poată fi controlate în mod democratic de către noi cei de aici. Așadar, vorbim despre autorități și organisme care au sarcina concretă de a se asigura de faptul că toate băncile acționează în cadrul acelorași reguli peste tot în Europa. Asta înseamnă că autoritățile naționale de supraveghere trebuie să fie instruite ca atare în acest sens și, totodată, și băncile private trebuie să fie abordate. Este vorba, de, de exemplu, aici de protecția asociațiilor familiare și despre garantarea faptului că riscurile sistemice pot fi eliminate. Așadar, trebuie să evităm situația în care contribuabilii trebuie să uh, fie cei care plătesc pentru faptul că anumite autorități financiare nu au funcționat cum trebuie și băncile nu au cheltuit banii în mod propice. Aici, uh, cu siguranță nu suntem uh, uh, persoane care se sperie de Consiliu atunci când acesta Uh, începe să latre, dar uh, să nu uităm că nu suntem nici umili. Uh, suntem asociați, suntem aliați ai Comisiei și Consiliului când vine vorba de asemenea măsuri. Mulțumită colegilor mei, mulțumită raportorilor, mulțumită uh, comisarului Barnier, iată am reușit astăzi să ajungem la un pachet decent și mulțumesc tuturor pentru acesta. Grazie per il gruppo de... Mulțumesc, spune președinta. Acum, în numele grupului S și D, Domnul Skinner, aveți cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului comisar și domnului uh, uh Wright, mulțumesc domnului uh, uh, Reinders uh, și colegilor din sală. Până la urmă a fost un demers uh, fructuos fie suntem capturați uh, de moment sau îl capturăm noi și se pare că criza uh, ne-a oferit în acest uh, moment o oportunitate unică în Europa și probabil în lume abilitățile acestor instituții trebuie să fie unele ale unei instituții responsabile. Și asta e necesar pentru o bună îndeplinire a activităților și pentru cetățenii care depind de noi. Statele membre și Parlamentul au uh, pus uneori tensiuni uh, pe aceste discuții, dar până la urmă uh, cu toții am reușit să oferim ceva ce cred eu va fi un mare succes. Parlamentul are noi puteri sporite la nivelul Uniunii Europene și acesta a fost uh, un context uh, prin care Parlamentul s-a opus uneori dorințelor statelor membre și a mers uh, mai departe atunci când a venit vorba despre crearea unui pachet de supraveghere financiară. Însă, evident, trebuie să fim foarte atenți la niște ambiții exacerbate în viitor când ar trebui să acoperim după aceea niște găuri create în sistem. Mii de uh, cetățeni care au experimentat uh, serviciile financiare în ultimii ani au avut nevoie de acest, uh, acest pachet și guvernele au demonstrat că pot obține mereu bani suplimentari de la cetățeni pentru a salva bănci, să zicem. Dar aceste instituții ne oferă posibilitatea de a schimba cu totul arhitectura, proiectul agențiile au uh, chestiuni practice uh, la mijloc și uh, noi suntem mândri că am uh, reușit să uh, facem față acestor uh, elemente. Trebuie să ne unim în luarea de decizii și aceasta ar putea reprezenta o platformă uh, pentru a putea elimina riscurile sistemice. Ne aflăm înaintea controlului exercitat de BCE și domnul Bernanchi trebuie întrebat dacă nu cumva uh, i-a fost porită și reputația uh, prin aceste competențe, iar uh, dânsul ar spune că nu operațiunile financiare, cazinourile, uh, trebuie uh, și ele uh, reglementate. Ambițiile de reglementare cu siguranță țin de pensiile, salariile și slujbele oamenilor. Prin urmare, salut existența acestei noi infrastructuri, dar ea e clar că trebuie să se dezvolte foarte repede. Mulțumesc! Domnule Skinner, acceptați uh, o întrebare? Sir, on what basis do you... Domnule, pe baza cărui fapt presupuneți că judecata și deciziile unor noi instituții europene vor fi mai bune decât deciziile luate până acum de instituțiile de reglementare la nivel național? dacă ați fi ascultat discursul meu, v-ați fi dat seama că trebuie să existe o coordonare cu autoritățile naționale și nu să se acționeze împotriva acestora. Legislația oferită în acest sens este dată printr-o procedură democratică în această instituție. Deci eu cred că astfel avem cea mai bună soluție din ambele lumi. Dacă vă imaginați că Uh, stând singur izolat pe o insulă, vă sunteți protejat de problemele globale, vă înșelați. Iată, criza globală ne-a dat aici o lecție în acest sens. Grazie per il gruppo. Mulțumesc, spune președinta. Următorul vorbitor, doamna Sharon Bowles, de la ALDE, un minut. Thank you, Commissioner, President. Mulțumesc foarte mult. Am reușit iată, a plecat trenul din gară și ne așteptăm uh, să ne aducă numai lucruri bune. Dar legislația noastră financiară este ca o brânză elvețiană, cu mii de găuri și um, nu vom reuși să umplem aceste găuri cu o carte de reguli. Trebuie cu toții să aderăm la o piață unică a serviciilor financiare, fiindcă numai așa vom rezolva problema. Noile autorități ne dau o nouă dimensiune pentru coordonare transfrontalieră. Dar asta înseamnă că trebuie să avem mai multă grijă, să ne asigurăm că deciziile se bazează pe răspundere și sunt luate aproape de piață. Trebuie să punem în comun resursele și alături de, fina- de supraveghetorii financiari și, într-adevăr, trebuie să ne întindem peste tot pentru a lua decizii bune. Trebuie să nu uităm că o decizie greșită nu este îmbunătățită de faptul că este răspândită. Vă mulțumesc! Grazie per il grup. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, din partea verzilor, domnul Giggle de două minute. Working? Ah, thank you. So, Mulțumesc. Cred că astăzi, într-adevăr, este o zi în care punem iarăși o piatră de temelie a instituției europene. Este o zi în care minciunile celor care spun că nu se întâmplă nimic după criza financiară sunt aduse la iveală. Ei sunt cei care mizează pe renaționalizare. Europa trage învățămintele necesare, dar trebuie să spunem foarte clar că există lucruri care trebuie să continue acum în ceea ce privește legislația privind piețele financiare. Parlamentul a realizat foarte multe și a implementat multe lucruri, s-a văzut deja. Ne-a reușit acest lucru pentru că diferitele forțe din această instituție au conlucrat astfel încât au opus rezistență acelor state membre care au încercat să nu tragă învățămintele din criza economică și financiară. Există încă întrebări deschise, de exemplu, cât personal primesc aceste autorități și ce fac aceste noi autorități cu noile competenți dacă nu sunt dotate cu suficient buget și cu suficient personal? Am primit semnale în acest sens, nu sunt suficient de clare și va trebui să ne impunem. Următoarea întrebare este, ce se va întâmpla, de exemplu, cu președintele acestei autorități de supervizare financiară? Trebuie să vedem ca și acolo să fie aleasă persoana potrivită. Pentru noi, verzii, un pas important a fost acela de a obține în sfârșit transparență în ceea ce privește uh, contabilitatea marilor companii transnaționale. Acum, mulțumit uh, anunțurilor comisiei, ne dăm seama că, în ceea ce privește raportul, raportarea country by country, va exista o comunicare în acest sens. Ne bucură acest lucru și ne bucură conlucrarea pe marginea acestui subiect. De asemenea, va exista o declarație comună a celor patru coordonatori de la ECON privind infrastructura pieței și privind uh, uh, autoritățile centrale europene și modul în care trebuie tratat acest subiect. Sper, de asemenea, că atunci când vine vorba despre guvernanța economică, să luăm aceleași măsuri coerente cum am făcut în ceea ce este pachetul de supervizare, pentru că altfel uh, Parlamentul nu își va manifesta influența necesară. Nu trebuie să reideologizăm dezbaterea la acest capitol, pentru că, iată, um, Consiliul cu siguranță fără noi nu va lua decizia potrivită. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc, spune președinta. Acum, ECR, domnul Swinburne va lua cuvântul două minute. Doamna. Această criză financiară a însemnat uh, incertitudine asupra finanțelor publice și asupra instituțiilor financiare. Băncile, instituțiile financiare și corporațiile uh, resimt această incertitudine zilnic și pentru ca economiile noastre să dea semne de redresare, trebuie să ne asigurăm că această incertitudine este împrăștiată din uh, momentul marilor eșecuri în sectorul uh, financiar, toți ne-am uh, gândit uh, la uh, reglementări viitoare, la instituții care ar putea să pună la punct aceste legi și care să le aplice. În ultimele luni s-a tot discutat cine, ce, când va face în legătură cu uh, supravegherea și reglementarea. Și rezultatul asigură un echilibru între uh, instituția de supraveghere naționale și autoritățile europene care stabilesc uh, o platformă comună. Astfel, uh, piața uh, unică în uh, domeniul serviciilor financiare poate să avanseze. Să obțină echilibru între siguranță și sistem uh, prin monitorizarea de uh, către uh, Banca Centrală Europeană. Se oferă protecție pentru contribuabil și pentru capitalul care va uh, uh susține economia. Aici mă refer și la uh, gestionarea uh, riscului global de către băncile europene și asigurarea unei proceduri unice în caz de criză pentru toate statele membre. Uh, E nevoie și de mediere între supraveghetori uh, pentru a ne asigura că um, se aplică uniform uh, regulile de către toți actorii financiari. Pachetul de supraveghere financiară, așa cum arată el acum, uh, oferă echilibrul solicitat. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, puteți vorbi mai rar? Cu toate acestea, um, Recrutarea unui personal de specialitate reprezintă un punct critic pentru succesul acestui pachet și uh, dorim să ne asigurăm că Comisia ne va ajuta la buna funcționare a acestei noi etape. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, uh, din partea uh, grupului GUE NGL, domnul Clut, două minute. Ja, danke. Mulțumesc! Aș dori, în primul rând, să mă adresez colegilor care s-au implicat în ultimul an în negocieri greoaie. Le mulțumesc acestora. Cred că activitatea raportorilor a fost extraordinară. Iată ce s-a realizat. Este minunat. Cred că a fost uh, soluția optimă cea la care s-a ajuns. De asemenea, noi, cei din grupul meu politic, suntem totuși critici, pentru că există câteva puncte, mai în mod special trei, care sunt nesatisfăcătoare în ceea ce privește, de exemplu, definirea competențelor. Cred că aceasta nu a fost suficientă. Am fi vrut să se fi ajuns pentru aceste autorități la competențe mult mai vaste. De asemenea, credem că este o greșeală faptul că autoritățile de supraveghere sunt, sunt uh, disipate, ne-am, ne-ar fi, ar fi fost mult mai bine dacă acestea ar fi avut o activitate centralizată. Domnul Gigold a spus deja uh, și despre, s-a referit deja și la importanța personalului. Acesta trebuie să fie atent monitorizat. Dar, cu toate acestea, considerăm că facem un pas important, pasul potrivit în ceea ce privește noua reglementare a piețelor financiare. Totodată, grupul meu politic consideră că trebuie făcuți și alți pași pentru ca la final să se ajungă la o reglementare eficace a piețelor financiare. Asta pentru a ajunge la punct, în punctul în care putem spune că reglementarea europeană poate să preîntâmpine o criză financiară precum cea din prezent. Cred că grupul meu politic se va implica uh, cât se poate de intensiv uh, la acest capitol și sperăm să se câștige în substanță, astfel încât, într-adevăr, în realitate, să se ajungă la un produs eficient și eficace. În acest sens, mai sunt mulți pași de făcut. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinta. Următorul este domnul uh, Bloom pentru EFT, două minute și jumătate. Yes. Domnule comisar, ultima dată când ne-am întâlnit, sau prima dată când ne-am întâlnit, eu mi-am exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că reglementarea Londrei se va face de la Bruxelles și ați fost uimit că sunt îngrijorat, dar poate de când v-ați preluat funcția, poate ați înțeles că o parte semnificativă a PIB-ului uh, Marii Britanii vine din servici, de, la servici, de la serviciile financiare și este foarte important acest lucru pentru Regatul Unit. Și uh, se suportă majoritatea cheltuielilor aici. Este vorba de 45 de milioane de lire pe zi pe care le trimitem pentru acest uh, proiect european care nu a dat un cuvânt de spus electoratului nostru. Și uh, acest, acești bani fac parte din această notă de plată pe care o plătim noi. Trebuie să înțelegeți că salarii mari, salariile mari și pensiile mari nu uh, pică din cer. V-am spus că putem uh, putem uh, învăța ceva de la Australia, Canada, care nu au uh, suferit de pe urma crizei financiare și Dumneavoastră mi-a spus că Australia e prea departe. Sper că acum când v-ați preluat uh, funcția, înțelegeți că o abordare atât de locală și restrânsă nu funcționează. Sunt în continuare îngrijorat, domnule comisar. Mă îngrijorează faptul că regulamentele vor veni de la tot felul de birocrați, de comisii parlamentare care Uh, vor fi uh, dominate de, de comuniști, socialiști anacronici, de tot felul de verzi, de gospodine, bunici și așa mai departe. Iar uh, rezultatul va fi același ca pentru toate proiectele europene. Pescuitul, agricultura, energia, ocuparea, imigrația și, și îngrozitoarea bombă cu ceas a monedei unice. Iată se cântă slujba eșecului. Poate că Uniunea Europeană o să reușească ceva câteodată din întâmplare. Dar îmi pare rău. Nu sunt mulțumit, nu sunt mulțumit, sunt furios de faptul că conservatorii britanici au lăsat reglementarea Londrei pe mâna altora. Dacă Cameron ar fi fost uh, amir, amiralul uh, Uh, a, fost amiral în bătălia de la Trafalgar, statuia acum din piața Trafalgar ar arăta altfel. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult um, din partea membrilor neafiliați, domnul Soza Wagner, un minut. A quienes han trabajado en este Aș dori să-i felicit uh, pe cei care au uh, muncit la acest pachet de supraveghere financiară, mai ales uh, să-i felicit pe eurodeputați și pe funcționarii publici. A fost nevoie de această criză financiară major ca apel de trezire pentru Europa. E nevoie să consolidăm așadar instituțiile europene comune. Aceste noi autorități de supraveghere uh, au un domeniu restrâns uh, pentru a uh, funcționa, coordonează autoritățile din uh, statele membre și e păcat că nu am reușit să facem progrese în domeniul unei integrări similare și la nivelul băncilor centrale europene. Oricum, am făcut un pas înainte, dar trebuie să continuăm să urcăm muntele. Mulțumim! Continuăm acum cu ceilalți uh, vorbitori uh, și începem cu domnul Gozes, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, domnule președinte, bineînțeles, mă alătur felicitărilor exprimate și asta pentru activitatea extraordinară și colaborarea foarte bună cu Parlamentul European și vreau să vă reamintesc că fără voința Parlamentului European, această supraveghere financiară nu ar fi avut caracterul european pe de care se bucură astăzi. În ceea ce privește viitorul, domnule președinte, viitorul Ecofinului, aș dori ca până la sfârșitul acestei perioade și chiar uh, până la sfârșitul lunii să ajungem la un acord privind o chestiune foarte importantă importantă de care v-ați ocupat foarte mult și nu spun că ați făcut-o în zadar. Eu sper ca în zilele următoare sub președinția belgiană să găsim o soluție mulțumitoare în ceea ce privește private equity și hedge funds, fondurile speculative. Sper că vom avea în acest cadru posibilitatea de a pune temeliile supravegherii financiare, financiare inteligente care să reglementeze toate produsele. Nu este vorba de reglementare doar de dragul său, este vorba de eficientizare a unei legislații care dorește să preîntâmpine pe cât se poate riscurile inerente ale pieței financiare. Uh, vreau să-l uh, salut pe domnul David Wright, care ne părăsește și nouă ne pare foarte rău. Sperăm că după activitatea sa prin care a ajutat Parlamentul European pentru a avea rezultate bune. Sperăm să ne, întâln, să ne reîntâlnim cu domnia sa pe drumuri europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul uh, Sanchez Presedo, două de jumătate. Doamnă președinte, domnule comisar, domnule ministru, dragi colegi. Ceea ce am auzit astăzi, ceea ce am realizat astăzi, într-o primă lectură, este extrem de important Iată, s-a realizat o dorință a Europei. Avem acum un instrument de care avem nevoie pentru a progresa în ceea ce privește integrarea financiară, politica monetară și pentru a îmbunătăți competitivitatea Europei. Aceste probleme au fost deschise până acum și acum, având acest instrument, iată, putem să facem acest pas pentru a corecta ceea ce s-a întâmplat la nivelul supervizării financiare și piața globală. Uh, Până acum am avut doar reglementări naționale. Ei bine, acest lucru trebuie să se schimbe. Trebuie să schimbăm ceea ce a mers prost la nivel național și credem că asta este o prioritate în ceea ce privește reglementarea financiară. Pentru că, iată, au existat deficite și uh, supervizarea nu a funcționat absolut deloc. Supravegherea financiară la nivel european este una absolut necesară atunci când discutăm despre o reformă credibilă. Am făcut așadar primul pas. Asta pentru a avea un sistem decent uh, la nivel financiar internațional. Cooperarea dintre Parlament și alte instituții a fost una bună, asta pentru a asigura un mai bun echilibru, pentru a um, asigura protecția consumatorilor, protecția contribuabililor, protecția celor care dețin conturi în bănci. Discutăm despre evitarea riscurilor sistemice, despre uh, reacționarea în cazuri de urgență și despre interzicerea produselor financiare toxice. Astfel, costurile vor fi internalizate și vom putea realiza situația în care Europa să funcționeze și pe timp de criză. Acum autoritățile pot funcționa, ele sunt incluse în legislație sectorială și există reglementări care fac ca totul să fie transparent, în momentul în care este nevoie de, nevoie de un schimb de informații și de cooperare. Sigur, există termene limită pentru implementarea acestei uh, reforme înainte de decembrie 2012, astfel încât directiva să fie și una funcțională. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca acest pachet să fie unul real. Astăzi am înregistrat primele rezultate, dar asta înseamnă că democrația europeană poate să joace aici un rol important, pentru că, iată, trebuie să fim atenți cu uh, funcționalitatea acestor legi. Uh, trebuie să cerem mai multă democrație pentru că acestea să fie într-adevăr transpuse în realitate. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Acum, timp de un minut, doamna Gulard. Domnule comisar, domnule ministru, s-au spus multe, acordul este încheiat, este satisfăcător, mulțumesc tuturor. Aș dori să tragem o lecție însă pentru viitor din acest exercițiu, că decizia nu poate să uh, consiste, așa cum a făcut uh, Ecofinul, dintr-un acord în unanimitate. Nu puteți uh, spune, noi ne-am pus de acord dar și Parlamentul nu are ce face, dar trebuie să se miște repede pentru că piața așteaptă. Uh, domnule uh, ministru, vă mulțumesc pentru că președinția belgiană s-a implicat mai mult și a folosit mai mult dialogul, însă în ceea ce privește guvernanța economică avem intenția să uh, lucrăm în echipă, ca și în, cadrul, în cazul supravegherii. Și aș dori să vă transmit un mesaj, domnule Reinders, și prin dumneavoastră Ecofinului dorim să fim implicați de la bun început, într-o manieră completă și să ne jucăm rolul atunci când vine vorba despre codecizie. Nu puteți uh, să uh, veniți cu un rezultat al Consiliului sau al Task Force-ului uh, și să ne-l puneți în față, doar ar trebui să spuneți domnului Van Rompuy că îi mulțumim că s-a prezentat în fața Comisiei Econ așa cum i a solicitat. Mulțumesc! Uh, mulțumim. Are cuvântul uh, uh, domnul Ferber pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, dragi colegi. Astăzi este o zi bună nu doar pentru instituțiile europene, ci și pentru cetățenii europeni. Asta pentru că ne-a reușit, iată, la doi ani de la căderea băncii Lehman Brothers, să dăm un pachet care nu va înlătura toate problemele de, din sectorul financiar, dar care ne va asigura de faptul că astfel de riscuri sistemice nu vor mai fi posibile. Și putem fi mândri de asta. Mă doresc să mulțumesc președinției belgiene pentru că, iată, mă pot alătura la ceea ce a spus colega Gular, Consiliul, la început, a avut o sarcină destul de ușoară. A trebuit să ia o decizie în unanimitate, care însă nu a soluționat deloc problemele. Și a fost meritul Parlamentului European faptul că am ajuns într-adevăr la o soluție fezabilă care să asigure stabilitate, să asigure autorități funcționale care să genereze un instrumentar ce poate fi folosit pe viitor în caz de destabilizare a piețelor financiare. Doresc pe această cale să vă mulțumesc, domnule Reinders, pentru că, iată, acum v-ați angajat foarte mult. Doresc, totuși, să mulțumesc și Comisiei, pentru că, iată, uh, Comisia a luat parte la un dialog corect care a echilibrat poziția între Parlament și Consiliu, pentru că acestea au fost la început foarte îndepărtate una de cealaltă. Vă mulțumesc, iată, avem speranțe că vom putea funcționa la fel și pe viitor pentru celelalte legislații. Mulțumesc, spune președinta. Urmează domnul Tremosa un minut. Multas gracias, señora president. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Președintele Ban Băncii Centrale Europene va deveni în următorii cinci ani președintele um, Consiliului pentru Riscuri Sistemice, ceea ce înseamnă că BCE-ul este implicat în supravegherea financiară a piețelor financiare europene și a instituțiilor. Ceea ce înseamnă că domnul Trichet, care este răspunzător și în fața Parlamentului va trebui să răspundă și întrebărilor legate de supraveghere financiară, nu doar celor cu privire la stabilitatea prețurilor. Odată cu această reformă, președintele BCE își pune în joc reputația și credibilitatea încercând să ajungă la o stabilitate financiară în Europa grație acestei reforme, acest business as, as usual va fi mult mai dificil pentru instituțiile financiare care au cauzat această criză și generațiile viitoare de europeni vor avea de câștigat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Luling, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă alătur și eu celor care uh, se felicită pentru compromisul obținut de Parlamentul European în legătură cu pachetul supraveghere financiară. Rezultatul este unul satisfăcător, nu doar pentru că această uh, adunare a făcut față reprezentanților statelor, uh, ci pentru că am reușit să dăm un ton european pachetului și așa ne-am uh, demonstrat eficiența și credibilitatea ca și raportor din umbră, am uh, lucrat cu doamna Gular și ne-am luptat mult pentru ca uh, președintele BCE să fie din oficiu președintele Comitetului European pentru Risc Sistemic. Și suntem conștienți de această problemă întru totul. E vorba despre un peisaj aici extrem de uh, împărțit între autoritățile naționale și avem nevoie de un uh, organ european uh, competent și care să se bucure de legitimitate. Dincolo de autoritate și de prestigiul de care se bucură, președintele BCE în uh, fruntea uh, Comitetului de Risc Sistemic va face față diversilor uh, interlocutori, primilor miniștri, președinților și așa mai departe. Până la urmă nu vorbim despre un exces uh, de putere, ci de un exces uh, de slăbiciune care trebuie combătut. Și în concluzie aș dori să spun uh, că cu cât se pun mai repede în funcțiune aceste autorități, cu atât se va stabili mai repede un climat de încredere între toți partenerii vizați. Și, încă o dată, Uniunea Europeană, trebuie să spun, a fost lentă în a demara, dar uh, până la urmă a reușit să pună niște baze uh, interesante ale unui uh, model chemat să evalueze situația din viitorii an. Vă mulțumesc! Grazie, iniziamo il catch di A. Mulțumesc. Inițiem acum procedura catch di A. Din păcate avem timp doar pentru 5 vorbitori. Mai întâi, domnul Palone, un minut. Grazie, președinte. Siamo convinti. Mulțumesc foarte mult. Suntem siguri că pe piața mondială niciun actor, niciun product, niciun produs, mă scuzați, niciunde nu poate scăpa de controle adecvate criza cu care ne-am uh, confruntat înseamnă că e nevoie de reguli comune. Operatorii care erau prea mari și se considera că nu pot să se prăbușească trebuie să facă obiectul supravegherii financiare pentru ca uh, pentru ca pe viitor să nu fie cetățenii care scot bani din buzunar pentru a plăti nota de plată. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru rolul pe care l-a jucat, uh, iar eu um, am considerat întotdeauna că avem nevoie de autorități independente care să dispună de posibilitatea de a aplica sancțiuni. Sunt de acord cu crearea unor, unor uh, fonduri care să nu reprezinte neapărat uh, un impozit asupra sistemului bancar, care ar putea să fie o soluție, dar care nu ar trebui să fie plătit din buzunarul micilor întreprinderi. Mulțumesc foarte mult. Domnul Cutaș are cuvânt

un Mulțumesc, un minut, domnul Puhemies, tarvitsemme... Doamna Ratkaisua Mulțumesc. La nivel european se mizează pe mai multă încredere, mai puțin protecționism. De aceea este important ca acum această activitate să nu fie finalizat în acest punct. Trebuie să mergem mai departe, pentru că, iată, serviciile bancare transfrontaliere care ocupă 70% din, toate, din totalul activităților trebuie să fie supravegheate îndeaproape. Avem nevoie, la nivel european, de supraveghere comună, asta pentru că aceasta este în beneficiul al nostru al tuturor. Acum avem trei autorități noi de supraveghere. Uh, Sigur, am găsit o soluție maximă la problemele actuale. Nu este soluția perfectă, pentru că, iată, activitatea transfrontalieră bancară presupune reprezentarea intereselor actuale în continuare. Vă mulțumesc. Grazie. La parola all'onorevole Bro- Mulțumesc. Domnul Broms, un minut. Mulțumesc. Uh, cetățenii consideră că crizele sunt un dezastru, iar Uniunea Europeană le consideră o șansă de a mai acapara competențe, tot timpul în detrimentul guvernelor naționale. Statele membre își vor pierde suveranitatea asupra propriilor sisteme financiare. E adevărat că criza în Marea Britanie a, nu a fost um, rezolvată cum trebuie și asta fiindcă guvernele britanice nu au controlat destul băncile private. Băncile nu sunt uh, firme oarecare care pot să se descurce singure. Ele creează credit și o mare parte a lichidităților, ceea ce nu poate să fie lăsat pe mâna unui mediu de afaceri privat nereglementat. Vă mulțumesc! L'ultimo, the da, last one. Eh, l'ultimo eh, intervento un Balz. Balz are cuvântul un minut. Mulțumesc, președinte. În opinia mea, compromisul este o piatră de temelie, compromisul de astăzi. Asta în ceea ce privește supravegherea financiară. De asemenea, atitudinea constructivă a președinției Consiliului, cooperarea Uh, statelor membre care la început au fost reticente, iată, au generat acest succes de astăzi. Nu am creat un monstru, ci am creat agenții care pot să intervină în caz de urgență. Acum nu vor mai exista interfețe ale competențelor la nivel național, ci va exista o reglementare foarte clară de la nivel european. Pe viitor, desigur, deciziile luate în cazuri de urgență vor depinde de instituțiile europene și ceea ce se, tradu- ceea ce se traduce prin mai multă răspundere. Consiliul pentru risc sistemic va fi condus de președintele BC, ceea ce este foarte bine. Sunt de acord cu raportoarea și cu colegii mei și le mulțumesc pentru cooperarea la nivelul grupurilor politice. Mulțumesc încă o dată. Grație. Mulțumesc, spune președinta. La finalul discuției are cuvântul domnul Barnier, domnul comisar. Îi rog pe colegi să facă liniște pentru că va vorbi comisarul. Mulțumesc, doamnă președinte. În contextul uh, acestei uh, dezbateri, uh, aș dori să mulțumesc fiecăruia dintre raportorii responsabili din partea grupurilor și eurodeputaților care au intervenit aproape unanim pentru a susține acest compromis, acest acord. Aș dori să confirm faptul că aceste noi autorități europene și Consiliul European pentru Risc uh, Sistemic nu se vor substitui uh, supraveghetorilor naționali, ci se vor baza pe aceștia pentru a putea să-i facă să lucreze mai bine împreună. Stimați colegi, doamna președinte, uh, vă rog să faceți liniște practic se pun în legătură uh, acești supraveghetori naționali pentru a putea să se beneficieze de pe urma expertizei și competenței lor pentru a găsi un bun răspuns european atunci când este cazul în fața unui risc european și uh, mai ales atunci când e vorba despre anumite instituții financiare. Acest cadru, datorită dumneavoastră și datorită Consiliului, va exista. Noi îl vom umple, cum s-a spus, cărămidă cu cărămidă. Sistemul de uh, uh plăți va urma începând cu luna octombrie, apoi regulamentul în ceea ce privește fondurile uh, proprii, revizuirea directivei uh, legate de piața uh, financiară. opcv urile pentru uh, depozitari, agențiile de rating, uh, Uh, gestionarea de riscuri uh, și Uh, apoi întreprinderile, exact asta ne așteaptă atunci când vine vorba despre regulamentul pentru fondurile de investiții. Noi vom lucra cu uh, mare hotărâre pentru ca la finalul acestui drum, cum vă spuneam, uh, stimați eurodeputați, la finalul foii de parcurs stabilite în G20, niciun actor financiar, niciun produs, nicio piață, niciun teritoriu nu vor rămâne în afara unui cadru de reglementare inteligent și în afara lipsa unei supravegheri eficiente. Ambiția noastră, ambiția mea ar trebui să fie ca împreună la finalul acestui drum care este scurt pentru că uh, cetățenii uh, așteaptă ceva de la noi și încă repede. Uh, sper că vom fi construit împreună și nu prea târziu cel mai bun sistem mondial de reglementare și de supraveghere. Europa trebuie să-și fixeze ca ambiție construirea uh, unui sistem de reglementare și de supraveghere util în lume. Acesta este obiectivul nostru și uh, pe acesta îl așteaptă cetățenii, consumatorii și industria financiară însăși. Vă mulțumesc! Mulțumim. Dăm uh, cuvântul domnului uh, ministru Reinders. Aveți cuvântul. Je vous remercie, madame la Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Doresc și eu uh, să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și uh, mai ales celor care au susținut uh, textele pe care le veți voda. Mă bucur să văd cât de interesați sunt mulți deputați de acest subiect al supravegherii financiare. Vreau să vă spun, înainte de toate, că este vorba, așa cum s-a spus, despre prima lecție adevărată trasă de pe urma crizei financiare. Am uh, discutat, am dezbătut foarte multe texte, dar um, înființarea noii structuri de supraveghere financiară și a unui comitet pentru riscuri sistemice reprezintă primul învățământ pe care l-am tras cu toții împreună de pe urma acestei crize financiare. Al doilea element asupra căruia, căruia doresc să insist este că este vorba de spre începutul unui proces și domnul Barnier a spus acest lucru. Vom avea și alte elemente în cadrul acestui proces, este, iar reglementarea trebuie să fie consolidată. Uh, mai multă lume s-a referit la acest lucru, vom uh, urma aceeași cale. Activitatea între Comisie, Consiliu și Parlamentul European, iar președinția belgiană este hotărâtă să fie foarte implicată și sper că în următoarele zile vom reuși să înregistrăm progres în ceea ce privește directiva privind uh, fondurile de investiții în curând vom avea o dezbatere privind agențiile de notare și uh, vă asigur că în ceea ce privește cooperarea la care face legătură doam- referire doamna Gular, am hotărât deja ca în cadrul Ecofinului informal uh, președinta Comisiei Econ să se, ni se alăture pentru a Um, trage concluziile asupra activității noastre. Nu vreau să mă întind prea mult, fiindcă știu foarte bine că va avea loc aici uh, o procedură foarte importantă de vot, dar sper din suflet că vom putea asista la uh, un vot istoric, așa cum s-a mai spus. O să ne întâlnim uh, în următoarele zile, în următoarele săptămâni, pentru a duce mai departe, la fel, cu aceeași hotărâre, un număr de alte uh, texte care vă vor fi uh, uh, transmise. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au ajutat să înregistrăm progres uh, la acest dosar, care este, vă repet, primul învățământ important tras de pe urma crizei financiare. Vă mulțumesc! Grazie, ehm, la discussione e chiusă. Mulțumesc foarte mult. Se închide dezbaterea. Care colleghe e cari colleghi. Stimați colegi. Bună ziua. Văd că avem uh, o colegă foarte, un coleg foarte nouă Avem uh, o colega cărei fică este membra a Parlamentului European. Vă rog, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi mă aflu aici, în uh, Parlamentul European, în calitate de candidat învingător și îmi dau seama cât de greu este pentru uh, doamne să îmbine uh, cariera cu cariera de mamă. Eu uh, am cunoscut acest lucru și am, am o fică. Sper că și alte doamne îmi vor urma exemplul. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată și vom transmite mai departe acest mesaj.